Good morning, dear colleagues. Bună dimineața, dragi colegi. Ar trebui să începem. Vă rog să luați loc. Și să ne pregătim pentru această uh, extindere cu titlul extraordinar al ședinței Comisiei Libe. Ieri, cum spuneam, am avut o extindere a o suplimentare a ședinței pentru a ne ocupa de procesul democratic în uh, zona central-mediteraneană, impactul asupra fluxurilor migratorii și uh, politicii de azil și imigrația Uniunii Europene. Vom avea un schimb de opinii cu președinția maghiară, prezentată aici de domnul Peter Gheorcoș, care este reprezentantul permanent al Ungariei la Uniunea Europeană, după aceea cu doamna comisar Malmström, pe care care urăm din nou bun venit la lucrările comisiei noastre, și secretarul general Vimo, secretar general al Serviciului European de Acțiune Externă și, de asemenea, se află alături de noi domnul uh, Ilka Latinen, pe care îl cunosc, uh, cunoaștem cu toții, directorul executiv al agenției Frontex. Trebuie să discutăm uh, evenimentele pe care le-am urmărit cu toții îndeaproape zi de zi în Tunisia, în Egipt și în Libia. Prima dezbatere a avut loc la Strasburg în timpul sesiunii precedente Acum avem ocazia să facem un update al celor mai recente evenimente și vom asculta opiniile comisarului Malmström, al Serviciului de Acțiune Externă și ale directorului Frontex. Am obținut și insist o extindere cu titlu excepționar a ședinței noastre de o oră și jumătate și vreau să subliniez așadar importanța uh, respectării timpului, pentru că avem tendința să ne depășim întotdeauna timpul alocat, așadar insist să respectăm timpul ca să putem încheia această discuție într-o oră și jumătate, care, pentru că ăsta este timpul pe care îl avem. Așadar, sugerăm ca fiecare dintre invitații noștri să vorbească câte 5 minute, după aceea vor interveni coordonatorii, propun două minute și jumătate pentru fiecare coordonator și apoi deschidem uh, uh, discuția uh, tuturor membrilor care doresc să ia cuvântul. Așadar, sugerez mai întâi să dăm cuvântul președinției maghiare, reprezentată de domnul ambasador Peter Gheorcoș, reprezentantul permanent al uh, Ungariei la Uniunea Europeană. Cinci minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte președinția apreciază această ocazie de a oferi o prezentare generală a acestei probleme extrem de complicate și de serioase și de cuprinzătoare, pe de o parte, ca să demonstrăm cât de strâns cooperează instituțiile. În primul rând, un element formal. Președintele unei comisii parlamentare are, a, poartă aceeași cravată ca și reprezentantul președinției maghiare, și mai este și un alt uh, element. Uh, aceste, aceste echipe care ne aflăm astăzi deci am, ne-am întâlnit și acum 5 ani atunci când uh, președinția maghiară a organizat un lanț informal în contextul Consiliului JAI, când doamna comisar Malmström, directorul Frontex și toți ceilalți care suntem aici am fost prezenți la discuția privind situația din Africa de Nord. Dați-mi să mă limitez la 5 puncte Președinția consideră că până acum activitățile care au fost îndeplinite au putut ține situația sub control și au demonstrat că Uniunea Europeană poate să reacționeze, instituțiile sunt capabile să reacționeze, dar sigur, uh, sunt sigur că uh, fiecare dintre colegi, în funcție de competențele sale, vă va oferi mai multe detalii despre aceste lucruri. Situația e foarte complexă și cred că dacă vorbim de pregătirea Consiliului European din martie, problema va fi pe agenda și pot spune că va trebui să dăm răspunsuri, uh, două tipuri de răspunsuri. Unul, la situația economică financiară și în al doilea rând la situația din Africa de Nord. Până acum, uh, președinția a reacționat în cinci domenii. În primul rând, impactul fluxului de refugiați din Tunisia către uh, Lampedusa, așa numita provocare de la Lampedusa. Uh, acest lucru s-a făcut la cererea Italiei și președinția maghiară, în contextul Consiliului Jai de joia trecută, a convocat uh, un prânz de lucru cu părțile implicate în care s-a analizat situația și concluzia a fost că, pentru moment, această situație uh, este sub control, instituțiile europene au reacționat așa cum trebuie și toate procesele și mecanismele care trebuiau mobilizate au fost mobilizate, iar situația este în acest moment în uh, mâini bune, dar cred că Frontex și Comisia, în special Frontex și reprezentantul Comisiei vă vor da mai multe detalii. Al doilea element a fost evident evacuarea, reprezentat de evacuarea cetățenilor europeni. Ar trebui să știți că la Tripoli nu avem o reprezentanță a Uniunii Europene și nu avem nicio ambasadă a vreunei țări importante și președinția maghiară a încercat cu ambasada sa, care are doar doi diplomați, din păcate, a încercat totuși să stabilească un mecanism de coordonare care să informeze pe reprezentanții statelor membre și mai mult de 80% din cetățenii Uniunii Europene au, au fost deja evacuați din Libia. Dar nu numai cu ajutorul uh, cu ajutorul um, ambasadei maghiare au fost evacuați și cetățeni din alte țări, nu doar europeni, doar membri ai Uniunii Europene. Protecția consulară Uh, se face în acest fel pentru că autoritățile libiene sunt în contact doar cu ambasada maghiară care reprezintă Uniunea Europeană. Președinția, în acord cu Comisia și cu un altul reprezentant, au activat Centrul de Monitorizare și Informare, care face schimb de informații în mod permanent cu statele membre și, dacă e nevoie, mobilizează facilități de transport pentru a evacua cetățeni europeni din uh, Libia. Ieri am avut două evenimente majore în acest proces de acțiune și de reacție. În primul rând, decizia Consiliului de a introduce uh, de urgență și de a impune sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Libiei și reprezentanța ai statelor membre care sunt membri și în Consiliul de Securitate au spus că aceasta este cea mai rapidă reacție pe care a avut-o vreodată Uniunea Europeană după o decizie luată de Consiliul de Securitate. Deci sancțiunile au fost impuse ieri. Decizia Consiliului este pusă în practică, decizia și regulamentul Consiliului și, uh, pentru moment, pare că aceasta este reacția potrivită a Uniunii Europene. Dar dacă este nevoie, președinția este gata să revină și să extindă sau să aprofundeze anexele listei de sancțiuni și, nu în ultimul rând, cred că e important nu doar pentru securitate, ci și din motive economice, impactul crizei asupra furnizării de energie către Europa. Ieri, Consiliul pentru Energie a avut o discuție substanțială asupra situației în ce privește importurile de gaz și de petrol și situația în acest moment arată că Europa are suficiente rezerve și pentru moment nu este nevoie de măsuri suplimentare, însă vom continua să monitorizăm situația. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ambasador, și vă mulțumesc și pentru efortul de a fi cât mai succint. Sunt sigur că și doamna comisar noastră vă face același lucru, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru aceste cuvinte încurajatoare. Domnilor și domnilor, este o mare plăcere să mă aflu astăzi aici și cred că evenimentele acestea arată că Uniunea Europeană, instituțiile Uniunii știu să coopereze atunci când este nevoie, așa cum spunea uh, reprezentantul președinției. Știu de asemenea că ieri ați fost informați în legătură cu uh, în, împreună cu Comisia AFET de către comisarul Fiule. Așadar, în momente dramatice putem coopera, putem colabora foarte bine. Sigur, uh, suntem martorii unor evenimente fantastice, într-un fel, uh, o luptă pentru democrație, libertate în regiune, o regiune în care democrația nu prea a existat. Pe de altă parte, violențe dramatice în Libia care ne preocupă extraordinar de mult și de aceea ne aflăm astăzi aici. Și de aceea trebuie să avem o abordare cuprinzătoare a acestei chestiuni, atât pe termen scurt, mediu și lung și trebuie să-i susținem pe acești oameni uh, pe drumul lor spre democrație și libertate și să folosim toate instrumentele pentru a realiza acest lucru. Discuțiile în Consiliu au fost menționate pe scurt de către ambasador. Nu voi repeta ceea ce el a spus deja. A fost o discuție lungă și foarte fructuoasă. Mai întâi am uh, luat notă de situația din Italia, unde, față de care comisarul a reacționat foarte rapid pentru a ajuta autoritățile italiene. Sigur, domnul Leitinen ne va da mai multe detalii, însă foarte rapid, după un contact uh, imediat cu autoritățile italiene, am trimis o operațiune uh, care să-i ajute pe italieni în uh, operațiunile de căutare și salvare uh, și uh, Frontex și Europol sunt implicați la Lampedusa pentru a vedea dacă sunt activități criminale în legătură cu acest, imigrat, acest flux migratoriu și de asemenea contactăm autoritățile italiene pentru a vedea cum îi putem ajuta pe partea umanitară. Deocamdată se pare că situația s-a calmat, n-au mai venit uh, refugiați tunisieni în ultimele zile la Lampedusa Trebuie să vedem dacă uh, este un proces care se va permanentiza. Se pare că acești tineri care veneau la Lampedusa erau, uh, tunisieni erau tineri și educați și încercau să profite de această situație haotică pentru a intra în Europa și de a avea un viitor mai bun. Sigur, urmărim uh, situația, începește persoanele care au nevoie de protecție internațională, dar se pare că majoritatea acestor oameni sunt mai degrabă imigranți economici. În ce privește evoluțiile din Libia, sigur, acolo lucrurile se schimbă de la oră la oră, informațiile sunt uh, destul de puține și cred că ambasadorul va reveni la această discuție. E foarte îngrijorător ce am văzut, un uh, flux enorm de refugiați din Libia către țările vecine. Întotdeauna se întâmplă așa când e un conflict, uh, oamenii fug în țările vecine. O sută de mii de oameni s-au dus în Egipt și Tunisia. Unii dintre ei sunt evident libieni care fug de o situație foarte violentă și foarte îngrijorătoare, alții uh, par să fie tunisieni și cetățeni tunisieni și egipteni. Am uh, reacționat foarte rapid și am ajutat uh, autoritățile tunisiene și egiptene activând uh, uh instrumentul MIT și uh, trimițând 3 uh, milioane de euro și de asemenea am trimis oameni pe uh, Uh, la fața locului. Colega mea, Vesena Gheorgheva, a fost foarte activă din acest punct de vedere. Încercăm să trimitem cât mai mulți oameni acolo să ajute, pentru că situația la frontieră este una foarte gravă din punct de vedere umanitar și colaborăm cu un altul comisariat pentru refugiați și cu toate celelalte organizații pentru a uh, avea rezultate și evaluări cât mai bune și cât mai corecte cred că domnul secretar general uh, Vimon uh, are mai multe detalii în legătură cu persoanele, din, cu membrii, cu cetățenii Uniunii Europene care încă mai sunt în Libia. Se pare că e vorba de 1200 sau ceva de genul acesta, dar vom avea mai multe detalii de la domnia sa. În ce privește un posibil flux de refugiați puternic din Libia? Deocamdată n-am văzut pe nimeni venind spre Europa. Ei s-au dus în țările vecine, așa cum era de așteptat, dar sigur nu se poate elimina uh, această posibilitate a unui flux de refugiați spre, spre Europa. Depinde foarte mult de ce se va întâmpla, dacă va fi o prăbușire totală a regimului sau dacă va izbucni un război civil uh, la scară națională, atunci sigur rezultatul ar putea să fie un flux de refugiați. Uh, nu are rost să speculăm în legătură cu cifrele, dar trebuie să fim gata uh, pentru orice situație. Am evaluat toate instrumentele pe care le avem în Uniunea Europeană ne-am uitat la finanțarea de urgență, care este deja disponibilă. Avem aproximativ 25 de milioane de euro în total pentru nevoi de urgență. Sigur, dacă se produce o criză dramatică, trebuie să explorăm și alte posibilități și să găsim resurse adiționale. Consiliul, de asemenea, a susținut o întărire a rolului Frontex. Frontex ar putea coordona o operațiune de tip Hermes extinsă, cu personal și echipament mai mult și Astfel, astfel s-ar întări capacitatea de căutare, cercetare și uh, salvare a Italiei și Maltei. În ce privește domeniul azilului, uh, programul EY nu este încă complet uh, operațional, dar s-ar putea uh, face mai multe și s-ar putea coordona mai bine acțiunile statelor membre în ce privește evaluarea aplicațiilor, cererilor și pentru a ne asigura că există facilitățile corespunzătoare și de asemenea se mai pot trimite echipe de susținere. Trebuie să ne uităm și la măsurile pe termen lung de susținere a acestor țări și asta ar înseamnă o revizuire a strategiei de vecinătate. Sigur, aceste evenimente dramatice cred că cer o nouă strategie. Toate problemele economice, politice, de migrație și mai departe trebuie luate în considerare și, cum spuneam, suntem într-un contact strâns cu Organizația Internațională pentru Migrație și în altul Comisariat pentru Refugiați. Am uh, luat în considerare nevoia de a reloca migranți, imigranți, uh, de a le oferi protecție internațională. Comisia examinează modalități prin care s-ar putea face acest lucru, însă uh, am avut impresia că în Consiliu nu există un apetit foarte mare pentru astfel de măsuri. Eh, la fel cu comisarii Gheorgheva, Fule și cu comisarul Ashton, încercăm să ne coordonăm și aș putea spune că în, în, în limita competențelor și abilităților comisiei noi facem tot ce putem, dar sigur că evenimentele sunt dramatice și toate statele membre să, trebuie să-și asume responsabilitatea în spiritul solidarității. Mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit cam mult, îmi cer scuze, dar apreciez contribuția noastră la această discuție. Thank you. Thank you, Commissioner. Mulțumesc, doamna Malmström. Vom da cuvântul uh, ambasadorului Vimon, secretar general al Serviciului de Acțiune Externă a Uniunii Europene. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am să încerc să fiu foarte succint, pentru că cred că ceea ce era esențial s-a spus deja. Am să vă dau doar câteva informații suplimentare. Poate ar trebui să facem o diferență, pe de o parte, între Libia și, pe de altă parte, Egiptul și Tunisia, pentru că situația nu este chiar aceeași. Referitor la Libia, ceea ce facem noi la ora actuală este o abordare pe mai multe niveluri. În primul rând e vorba de evacuarea cetățenilor europeni și aici aș vrea să mulțumesc președinției maghiare pentru tot ceea ce a făcut, pentru că a fost o sarcină deosebit de grea, în circunstanțe destul de grele și a făcut un lucru foarte bun. După cum ați auzit, avem în jur de o mie de persoane, de cetățeni europeni care se mai află în continuare pe teritoriul libian. Și poate există printre ei și persoane care nu doresc să se întoarcă în Europa. Principala problemă cu care ne vom confrunta în următoarele zile este referitoare la persoanele nu neapărat din uh, Libia, ci din Egipt și Tunisia, care se adună la frontieră, în special la frontiera între Tunisia și Libia și care cer ajutorul nostru pentru a se întoarce în țara de origine. Avem între 20-30 de mii de egipteni care se află în Tunisia și care încearcă să se întoarcă acasă la ei. Egiptul, bineînțeles, și-a mobilizat forțele, a cerut însă și asistența altor țări și de asemenea din partea Uniunii Europene. Un al doilea aspect important și cred că pe măsură ce vor trece zilele acestea va deveni și mai pregnant. E vorba de asistența umanitară necesară. NGO-urile au început uh, să se îndrepte înspre uh, Libia. Știți că până acum acest lucru n-a fost posibil. Aceasta se întâmplă acum în Benghazi și în partea estică a țării și ele se îndreaptă spre spitale, în general, unde situația este dramatică. E foarte mare nevoie de asistență în ceea ce privește echipamente medicale, personal medical, de asemenea asistență alimentară. Așa cum a arătat și președinția, există și problema acțiunilor de natură politică pentru a încerca să punem capăt violențelor și uh, pentru a evita o dramatizare a situației în Libia. S-a lucrat foarte bine până acum. E impresionant faptul că s-a ajuns la un acord atât de rapid, atât la Bruxelles cât și la New York. Și bineînțeles că toată lumea urmărește îndeaproape situația pentru a vedea dacă e nevoie de măsuri suplimentare. S-au realizat multe consultări la nivel internațional până acum. Referitor la celelalte două țări, Tunisia și Egiptul, ar trebui să analizăm două aspecte. În primul rând, situația politică, pentru că e adevărat că există oarecare doză de uh, nesiguranță în ceea ce privește guvernul de tranziție, dar există trei aspecte care trebuie rezolvate. În primul rând, problema reformei constituționale, a revizuirii constituționale. În al doilea rând, stabilirea procesului electoral și, în al treilea rând, trebuie să se vadă dacă se trece întâi la procesul alegerilor legislative sau cele prezidențiale. Este un lucru care se discută la ora actuală în cele două țări. Cealaltă opțiune pe care trebuie să o analizăm este cea referitoare la nevoile pe termen scurt și pe termen lung al acestor țări. E vorba aici de redresarea economică și de asemenea de problemele sociale care apar. În următoarele zile probabil că ne confrunta cu următoarea problemă și anume cum să primim niște cerințe mai clare din partea Egiptului și a Tunisiei am vorbit deja despre ajutorul pe care l-am putea acorda. Analizăm de asemenea uh, ce fel de asistență le putem oferi și principala problemă acum este să primim niște cereri foarte clare, concrete din partea lor, pentru că altfel ne vom găsi în situația în care Europa încearcă să-și impună oarecum propria uh, metodă de a asista și trebuie să evităm o astfel de atitudine pentru că tocmai de așa ceva nu au nevoie aceste țări. Avem nevoie, deci, de un adevărat dialog pentru a trece mai departe în uh, următoarea perioadă de timp. Am să mă opresc, domnule președinte, am respectat cele 5 minute. Mulțumesc, domnule de Mont. Într-adevăr, 5 minute fix, vă mulțumesc pentru aceasta. Dau cuvântul acum directorului executiv al agenției Frontex, domnul Laitinen. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor! Foarte pe scurt am pregătit uh, aici uh, două diapozitive pe care sper să le vedeți în curând. S-a spus deja aici de antevorbitorii mei că e vorba de o situație oarecum nesigură, o nesiguranță care este în creștere și nu știm exact cu ce scenariu din cele pe care le-am analizat până acum uh, ne vom confrunta dacă vreunul din ele va deveni realitate. Mesajul bun pe care l-am avut din partea domnului Vimon este că aceste țări nu trebuie considerate sau puse în același sac, pentru că sunt țări cu interese diferite și e nevoie de o analiză uh, pentru fiecare țară în parte. Ce înseamnă scenarii diferite? Aceasta înseamnă și fluxuri migratorii diferite. Chestiunea tunisiană cu care ne-am confruntat, acea migrație din uh, spre Tunisia, spre Lampedusa, așa cum a explicat foarte bine doamna comisar, am văzut uh, din ce era alcătuit acest flux migratoriu. Era vorba de migrație ilegală, de o migrație economică, uh, și acesta este unul dintre scenariile cu care ne-am putea confrunta. Celălalt scenariu ar fi acela al uh, unui flux migratoriu masiv de persoane care încearcă să-și găsească o protecție internațională. Și în funcție de aceasta trebuie să pregătim și operațiunile noastre pentru a ne ajusta unei situații sau alteia. Ce am făcut până acum? Am început operațiunea Hermes în urmă cu o săptămână la cererea Italiei și am reușit să facem față celor peste o mie de cereri care ne veneau din partea Italiei în uh, ceea ce privește personalul și echipamentul tehnic. Și ținând cont de capacitățile a uh, italiene a fost nevoie de o monitorizare a situației, nu doar în Lampedusa, unde mai există în continuare încă 900 de imigranți, ci și în alte locuri unde autoritățile italiene au primit aceste persoane. Monitorizarea situației este un element esențial și pot să vă garantez că centrele de monitorizare și centrele de evaluare a riscului lucrează <coughs> din greu zilele acestea. Am trimis de asemenea o invitație înaltului comisariat al Națiunilor Unite pentru a ne trimite un expert pentru a putea lucra cu Frontex și pentru a complementa capacitățile noastre, astfel încât toate informațiile relevante pe care le-am putea primi de la organizațiile relevante ale Națiunilor Unite să ne aducă și nouă o contribuție și în sens invers de asemenea. Am menținut o legătură foarte strânsă cu Centrul de Acțiune al Serviciului de Acțiune Externă, de asemenea cu Europolul, așa cum a menționat și doamna comisar, care s-a implicat alături de noi și biroul de susținere a activităților pentru azil. De asemenea, am oferit colegului meu de acolo tot ajutorul administrativ și operațional de care aveau nevoie pentru a desfășura activitățile la fața locului. Câteva cuvinte acum în legătură cu operațiunea Hermes. Vă spuneam că aceasta este în curs acum. Situația este mai liniștită la ora actuală, după acel prim moment um, în urmă cu două săptămâni, pentru că începând cu 26 februarie n-a mai uh, venit nimeni în regiune. Se pare că toți cei de la fața locului pot să-și desfășoare activitățile așa cum trebuie după uh, o perioadă de inactivitate. Numărul total uh, de imigranți care a sosit a existat uh, și puteți vedea pe diagramă cu culorile de aici care au fost um, numerele cele mai mari și cele mai mici de imigranți pe care le-am primit. Am lucrat și asupra mm, diferitelor măsuri de răspuns în funcție de scenariile respective. Știți că n-am reușit să trimitem imediat uh, la fața locului uh, ceea ce era nevoie pentru că nu avem propriul nostru echipament și propriul nostru personal. De aceea am avut nevoie de o atitudine proactivă în funcție de resursele adecvate necesare și să evităm uh, speculația și panica. Aveam nevoie, deci, de o monitorizare a situației pentru a găsi echilibrul între acestea. Malta se află sub o presiune crescută acum, după cum putem înțelege și noi, au nevoie de asistența statelor membre și autorităților și, de altfel, voi călători la Malta pentru a vorbi la fața locului despre nevoia de extindere a operațiunii Hermes. Un ultim comentariu. Deși uh, situația în Grecia la frontiera cu Turcia este uh, acum mai bună și avem o scădere cu, 5, cu 75% față de fluxurile migratorii de la începutul lunii noiembrie, există în continuare probleme în această regiune și, de altfel, uh, nu trebuie separate aceste probleme de ce se întâmplă în Africa. Pentru că unul din principalele motive pentru care uh, liniile comerciale cu uh, Istanbulul funcționează este tocmai acesta. Și principala naționalitate, de altfel, care a utilizat această rută din Turcia spre uh, Grecia a fost uh, cea algeriană. Deci trebuie văzute în paralel cele două activități, nu separat. Și, în sfârșit, ultimul comentariu, așa cum a arătat și doamna comisar. Dacă vom continua cu acest nivel de alertă ridicat pentru o perioadă lungă de timp, va trebui să revin în fața autorității bugetare pentru că va trebui să cerem un buget adițional. Vă mulțumesc! Bine. Mulțumesc! Dăm acum cuvântul pentru o primă rundă de intervenții pentru coordonatorii grupurilor politice și Raportorul nostru privind Libia ar fi invitat să vorbească. Raportor doamna Ana Gomes și de asemenea reprezentantul delegației Parlamentului European pentru Maghreb, domnul Panzeri. Domnul Panzeri este acolo. Deci vă propun ca fiecare dintre coordonatori să nu vorbească mai mult de două minute, două minute și jumătate. Domnul Busutil, domnul Murvai, care e problema? Ca de obicei, domnule președinte, membrii neangajați politici vor avea posibilitatea să pună întrebări, pentru că altfel veți lua, avea posibilitatea să luați cuvântul în a doua rundă, domnul Busutil. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând dorim să mulțumim tuturor vorbitorilor care au acceptat invitația noastră. Sunt încurajat de cele spuse de ei, pentru că este clar că ei au situația sub control, ceea ce e, e un lucru bun. Situația este foarte fluidă, după cum s-a spus, eu vin din Malta. Și într-o săptămână, în săptămâna trecută, în țara mea au venit 12.000 de evacuați din Libia din această zonă. E vorba de 12.000 de persoane. Lucrurile s-au desfășurat foarte lin pentru că diverse state membre uh, au trimis acolo avioane pentru a-și lua cetățenii. Ce s-ar fi întâmplat însă dacă aceste 12.000 de persoane ar fi fost libieni? Oare alte țări și-ar fi trimis avioanele să ne ajute? Sper. Sper că da. Care sunt prioritățile? În primul rând trebuie să punem capăt actelor de violență. Aceasta trebuie să fie primul lucru pe care să-l avem în minte. Salut sancțiunile stabilite de Națiunile Unite și de Uniunea Europeană, dar mă tem că nu sunt suficiente pentru a pune capăt actelor de violență. A doua prioritate este să trimitem ajutor umanitar poporului libian. Este foarte clar că poporul libian rămâne fără alimente, fără medicamente și trebuie să facem tot ce putem ca să trimitem ajutor umanitar. A treia prioritate este modul în care vom planifica, ne vom planifica acțiunile pentru posibilele urgențe în materie de imigrație. Evident că niciunii dintre noi nu dorim să se întâmple așa, dar se poate întâmpla. Pentru că s-a întâmplat între Libia și Tunisia, între Libia și Egipt, după cum știm foarte bine. Și cred că acele zone sunt deja zone unde e, vorba, unde e nevoie de ajutor umanitar urgent. Oamenii doresc un răspuns urgent și clar, și anume – ce se întâmplă dacă la granițele Uniunii Europene apare un flux migratoriu masiv dinspre Libia. Suntem pregătiți pentru acest lucru? Putem să facem față unui val de mii de persoane din Libia care fug către Europa? Există un plan operațional al Frontex-ului? E acolo un sertar și putem să facem apel la el dacă se întâmplă așa ceva? unde se vor îndrepta persoanele care vor fi ajutate de Frontex să fungă din Libia? Vor fi duse în zonele libera, eliberate din Libia, în zona Benghazi, sau vor fi duse către state membre din Uniunea Europeană? Și dacă da, către care state membre? Care vor fi statele de destinație? Știu că s-a discutat în Consiliu, cum spunea doamna comisar Malmström Acolo se pare că nu există dorința de a prelua aceste persoane, dar ne confruntăm cu o situație dificilă și într-o situație dificilă trebuie cu toții să fim solidari. Mulțumesc, domnul Moraes. Două minute și jumătate, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că pe termen scurt uh, lucrurile au fost rezolvate de cei care au vorbit deja. Lucrul acesta este apreciat de popoarele din Europa dar um, reprezentanții Parlamentului au fost în Libia, au înțeles care sunt presiunile migratorii și ale refugiaților din Libia, cu mult înainte de acest incident. Înțelegem, cum spunea domnul Musitil, Busutil, presiunea exercitată asupra Maltei, ceea ce nu e un lucru nou. Iar prima mea întrebare este următoare. Uh, Ține, ținând cont de faptul că numărul de refugiați tunisieni a scăzut, Spuneați că la Consiliu nu există, de fapt, dorința foarte arzătoare de a-i primi pe cei care vin dinspre Libia. Noi, Parlamentul, avem aceste probleme. Urgențele despre care vorbea despre domnul Busutil sunt urgențe iminente. Uh, o mulțime din tunizienii care au ajuns la Lampedusa aveau diplome universitare și e posibil ca mulți dintre ei să vină în Europa și să nu cumva să pretindem că nu vor veni. Vor veni cu siguranță. Deci mă întreb eu dacă la Consiliul de Vineri s-a manifestat acest sentiment al urgenței, dacă avem cumva în pachetul de azil posibilitatea de a face față acestei situații. Pentru că toate chestiunile astea au fost discutate în Consiliu și Consiliul încearcă să rezolve problema. Deci nu e chestiunea Comisiei, dar uh, există acest sentiment al urgenței și în al doilea rând, dacă avem acest sentiment al urgenței, n-ar trebui să vorbim pe termen mediu cumva de un parteneriat mai uh, puternic între țările de origine deci parteneriate corecte care să țină cont de modificările permanente din această regiune în relația cu Uniunea Europeană. Pentru că e vorba de oameni tineri, cu bine uh, educați, bine pregătiți, care fără, fără discuție vor veni către noi. Domnul Busutil menționa Malta. Malta se confruntă cu probleme grave, deci eu am depus o întrebare în numele grupului meu când ne confruntăm cu aceste probleme, există oare un sentiment al urgenței în ce privește pachetul pentru, az, pachetul pentru azil și e vorba cumva de ceva mai mult decât rezolvarea pe termen scurt a crizei? Adică există o soluție pe termen mediu și pe termen scurt, cumva? Mulțumesc, domnule Moraes. Doamna Weber. Mulțumesc, domnule președinte. Durem să mulțumim uh, musafirilor pe care avem în această dimineață. Apreciez faptul că au făcut acest lucru foarte din scurt. Este important pentru noi, ca membri ai Parlamentului European, să fim uh, informați și să putem uh, pune întrebări și să clarificăm unele aspecte. În nume personal aș dori să vă spun că, evident, în 1989 la începutul anilor 90, când au avut loc schimbările de regim în Europa eh, de Est, Europa a fost total nepregătită, Uniunea Europeană a fost nepregătită. Și nu ne surprinde faptul că și de data asta a fost cam surprinsă de schimbările care au avut loc în Africa de Nord, pentru că vorbim aici de schimbarea regimului, de fapt. Și înțeleg eh, că trebuie să facem deosebiri între Egipt și Tunisia pe de-o parte și Libia pe de altă parte și cine știe ce alte țări care s-ar putea adăuga acestui grup în viitor. Sigur, suntem oameni raționali și trebuie să înțelegem că și cetățenii europeni locuiesc în aceste țări și ei reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană. Dar, în același timp, cred că lucrul cel mai cumplit este faptul că acum noi când stăm noi de vorbă, oamenii mor în Libia, sunt oameni care sunt uciși și lucrul acesta se întâmplă de ceva vreme. Și există vocei, nu numai a mea, care spun că și de data asta Uniunea Europeană a reacționat nu neapărat atunci când trebuia să reacționeze, ci ceva mai târziu. Și n-a reacționat suficient de puternic. Înțeleg că acum încercăm să facem ceea ce trebuie să facem. Am una sau două întrebări. Am înțeles că la Frontex Există mai multe scenarii în funcție de ce s-ar putea întâmpla. Au făcut, au un expert care face analiza de riscuri și înțeleg că există cooperare la nivelul comisiei. Dar întrebarea mea este următoarea. Vă gândiți cumva la organizarea unei celule de criză care să fie activată de câte ori este nevoie și care să poată să aibă în vedere planul A, B și C? Pentru că cred că pentru noi ar fi foarte important nu e vorba numai despre acțiuni, ci este vorba și de fonduri, de finanțare. Mă gândesc că un fond de 25 de milioane este un fond insuficient dacă în Libia, de exemplu, va avea loc un război civil. Vă mulțumesc, doamna Sargentini. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. un evacuat până la urmă este tot un refugiat. Este o persoană care fuge dintr-un loc unde nu e în siguranță. Și este cinic, să, mi se pare cinic să văd că trimitem nave și avioane ca să salvăm uh, evacuații europene, așa cum îi numim, dar a, cu ceva timp în urmă am făcut o uh, înțelegere cu Libia ca, să, ca aceștia să împiedice pe migranți să mai părăsească Libia și să vină la noi. Și mă întreb dacă comisarul sau reprezentantul Frontex ne, poate, ne pot spune ce s-a întâmplat cu acordurile pe care Italia le are cu Libia și acordurile pe care Uniunea Europeană le are cu Libia. Cine patrulează acum Mediterana? În primul rând ca să-i salveze pe oamenii care îndrăznesc să traverseze, deși în acest moment marea este foarte agitată și am, uh, l-am ascultat pe reprezentantul Frontex uh, care a spus că vor ajuta Italia la screening. Vreau să știu ce fel de screening, pentru că atunci când am fost uh, cu ceva timp în urmă la Atena, am înțeles că un refugiat nu poate cere azil la, din partea unui oficial de frontier, Frontex. Trebuie să facă acest lucru în altă parte. Păi, dacă nu poți cere azil, atunci care e utilitatea screeningului? Ce fel de screening? Cine îl face? câte cereri de azil avem deja uh, depuse de oameni din țările Magrebului. Vă mai amintiți că vorbeam aici chiar înainte de vacanța de vară despre uh, persoanele din Eritrea care erau blocate în deșertul libian și care riscau să fie trimise înapoi în Eritrea. tot atunci au apărut informațiile despre înțelegerile cu Libia. Cred că avem nevoie de uh, să evaluăm mai bine cu cine facem afaceri, ca să spun așa, și să ne gândim mai bine înainte să ne transferăm responsabilitățile asupra altora. Este incredibil de cinic uh, să vedem că cei care ar fi trebuit să curețe meterana de uh, imigranți în locul nostru sunt cei care fac acum toate aceste opresiuni și noi am știut acest lucru. La fel s-a închis Lampedusa pentru că nu mai era niciun flux de refugiați, pentru că libienii făceau o treabă atât de bună, între ghilimele, uh, patrulau atât de bine Mediterana. Asta e un lucru foarte cinic. Și ultimul comentariu, sunt complet de acord cu domnul Moraes de la Socialdemocrați, că putem privi acest, uh, această situație ca o criză temporară, însă avem nevoie de soluții reale și trebuie ca și Consiliul să acționeze și politicile cu privire la azil și migrație să fie puse în ordine. Mulțumesc mult pe domnul Kirchhoff, deci dăm cuvântul domnului Tavares, dacă nu vorbește nimeni în numele grupului politic. Uh, domnul Tavares, mulțumesc, mulțumesc tuturor participanților Mulțumesc pentru toate informațiile în legătură cu ce se întâmplă acum și ce planificăm acum. Din punctul meu de vedere, cel puțin, uh, avem de-a face cu o mare operațiune de frontieră. E o problemă de supraveghere a frontierei și de securitatea frontierei. Nu știu dacă asta e paradigma de care avem nevoie. Ce facem dacă ne trezim că, de fapt, e vorba de o operațiune umanitară majoră, atunci o operațiune de protejare a frontierei nu e suficientă. Sigur, avem 5.000 de kilometri de frontieră de la Maroc până la Siria, fiecare um, kilometru are propriul său risc umanitar. Înțeleg că sunt țări diferite, dar Asta înseamnă că putem să ne confruntăm cu 10 situații complet diferite, una în Maroc, una în uh, Tunisia, una în Sahara de Vest, uh, dar și până în Turcia sau în Siria, unde încă mai avem refugiați din Irak și Iran. Deci vreau să știu cât de pregătiți suntem noi în interiorul propriei noastre frontiere, ce centre de primire avem, avem ce capacitate de procesare a cererilor avem și în special și cel mai important solidaritatea în domeniul uh, relocării. Un subiect despre care am tot vorbit și trebuie să vorbim și mai mult. Văd o confuzie foarte mare între uh, imigranții aflați în situație uh, irregulară și uh, cei care au cerut solicitanții de azil. Tunisia are o lege uh, prin care dacă cineva vine aici și cere uh, să emigreze, devine în mod automat acolo imigrant ilegal. Deci, ce facem? Că e altă situație aici. Acum putem răspunde un, un număr foarte mare de uh, uh, uh solicitanți de, agi, de azil legitim. Două lucruri ar putea să ne ajute. În primul rând, crearea unor regiuni de prioritate uh, pentru situații de urgență. Am vorbit de multe ori aici că aceste crize umanitare nu se întâmplă așa când vrem noi. Uh, și putem să ne trezim, iată că în luna februarie trebuie să nu ne mai concentrăm pe Cornul Africii, uh, ci pe Maghreb sau, Maghreb sau pe Mașrec. După aceea, uh, e exact criza la care se refera colega mea Renate Weber. Putem să încercăm să lucrăm mai mult pe partea de, re, de relocare. Și ce demonstrează această situație este gradul de dependență pe care l-am creat uh, în rândul diferiților dictatori care profită de politicile noastre nerealiste în domeniul imigrației. Uh, ministrul italian a spus doar că acordul cu Libia nu este uh, încălcat, ci doar e suspendat temporar. Dacă noi am să depindem de Gaddafi pentru politica noastră de migrație. E o mare greșeală. Ar trebui să avem o cu totul altă politică rapidă, uh, simplă și clară și că nu avem asta este absolut uimitor. Mulțumesc, domnule uh, Tavares, domnul uh, Vorlețiu. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau, domnul Borghezio, vreau și eu să mulțumesc Vrei qualche ulteriore precizări. Mulțumesc și eu oaspeților care au venit și ne-au spus lucruri foarte interesante vreau să știu dacă în evaluarea noastră ceea ce s-a făcut uh, și măsurile luate sunt suficiente. Vorbiți despre 25 de milioane de euro fonduri de urgență. Ce? La ce vor fi folosiți acești bani? Pentru că totuși sunt niște evenimente îngrozitoare care s-au produs și uh, e o situație realmente de urgență, nu doar pentru Malta sau pentru Lampedusa. Vreau să spun că locuitorii Lampedusei au uh, primit foarte bine emigranții și au, uh, i-au ajutat, au fost aproape eroici, dacă vreți. Nu sunt decât patru mii de locuitori pe această insuliță și uh, pe, pe această insuliță au venit zeci de mii de emigranți. Nu știm ce se va întâmpla din punct de vedere al sănătății și uh, igienei, dar cu siguranță trebuie să facem mai mult ca să ne asigurăm că nu vor exista probleme. Europa întotdeauna știu că un, o parte a frontierelor sale e mai fragilă și că de ani de zile tot vin oameni în Europa cu barca. Recent uh, fluxul migratoriu s-a s-a mai, a mai slăbit pentru că e iarnă și pentru că uh, marea e foarte agitată, însă în momentul în care va veni primăvara, e aproape sigur că vor crește din nou num, număr, va crește din nou numărul uh, imigranților și va fi greu ca Tunisia să țină sub control situația, ca să nu mai spunem de Libia, un, care reprezintă un potențial absolut uh, exploziv. Deci aș vrea să știu ce prevedere aveți, ce măsuri, la ce măsuri vă gândiți și ce intenționați să faceți mai ales dacă ne gândim că ne vom confrunta în mod clar cu o urgență pe scară largă, o situație de urgență pe scară largă. E clar că țări cum ar fi Malta sau Italia nu pot fi lăsate să se descurce singure cu problemele astea. S-a mai spus acest lucru și în ședințele anterioare și am ascultat uh, discuții foarte uh, convingătoare în legătură cu solidaritatea și așa mai departe membrii Parlamentului. Sigur că pot face declarații răsărătoare despre cât de mult susțin uh, eforturile noastre și că sunt alături de noi, dar cred că avem nevoie de mai, de mai mult de niște simple declarații, pentru că cu siguranță ne vom confrunta cu o criză și vom avea foarte mulți refugiați pe care va trebui să-i uh, protejăm și de care va trebui să avem grijă. Va trebui să împărțim responsabilitățile și asta este uh, cea mai mare problemă. E nevoie de un plan pentru a face acest lucru. Italia și Malta nu pot face singur acest lucru și nu trebuie abandonate. Și vreau să vă rog să vă întreb, în special pe noastră, doamnă comisar, ce credeți despre propunerea ministrului italian Maroni privind un plan Marshall care să ofere susținere economică și socială acestor națiuni, acestor țări. Pentru că dacă oamenii aceștia sunt ajutați în țările lor, uh, atunci poate că lucrurile vor fi mai bine. Mulțumesc. Din păcate, raportorul privind uh, relația Uniunii cu Libia nu mai este în sală, așadar acum voi da cuvântul domnului Panzeri, care e președintele delegației Parlamentului uh, cu Magrebul și după aceea vom avea o primă rundă de reacții, după care vor interveni din nou membrii. Domnul Panzeri. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Știm că tranzițiile în general nu sunt simple. Așa cum uh, am văzut și cu ceea ce s-a întâmplat în cele trei țări și situația va fi din ce în ce mai complicată, trebuie să știm acest lucru. Nu putem uh, miza pe o oarecare liniște a acestui proces, pentru că acest proces abia a început și nu se va opri. În situația actuală avem nevoie de inițiative pe termen scurt, mediu și lung și trebuie să avem o viziune de ansamblu aici. Și de aceea mă gândesc uh, și la ceea ce au, făcut, au de făcut comisarii Fiule și Malmström, care trebuie să-și coopereze, să coopereze între ei. Reacția a fost potrivită, există instrumente potrivite, însă trebuie să vedem ce putem face pe termen lung imigranții care ajung în Tunisia nu se vor opri acolo. Și de aceea aș dori ca doamna comisar să pună imediat pe ordinea de zi problema creșterii resurselor financiare, pentru că 25 de milioane nu sunt uh, suficiente. Ar trebui de asemenea să vorbim și despre problema relocării acestor imigrați. De asemenea, din punct de vedere politic, trebuie să analizăm această problemă cu toate statele membre. Și cred că Statele Unite, de asemenea, ar trebui să ne dea un exemplu aici în ceea ce privește posibilitatea de a reacționa în regim de urgență. Și ajung aici la cel de-al doilea aspect despre care vreau să vorbesc, și anume acțiunea pe termen mediu și lung. Avem nevoie uh, de acorduri de parteneriat și ar trebui să acordăm o mai mare importanță suveranității politicii europene. De aceea am avea nevoie de investiții imediate care să fie făcute în Tunisia, pentru că tocmai această țară este cea care se pretează cel mai bine unui proces de tip democratic și acțiunile noastre nu trebuie doar să susțină un o țară și un statut uh, de țară democratică, ci și un proces uh, de termen lung. Dacă reușim să impunem democrația și statul de drept, atunci aceasta ar putea reprezenta un exemplu pentru întreaga regiune. Doamna Gomes, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă întreb pe doamna comisar Malmström, care a spus că e vorba de a pune capăt uh, violențelor. De fapt, ar trebui să punem capăt unui psihopat. Și știm că acesta deține arme chimice. Dumneavoastră ați știut acest lucru și n-ați făcut nimic pentru a-l dezarma. Deci mă întreb pentru că nu avem decizia Consiliului de Securitate și mă întreb care sunt uh, opțiunile noastre dacă le analizăm așa cum spun americanii, în special ținând cont de responsabilitatea noastră de a proteja cetățenii libanezi și pe ceilalți cetățeni, mulți imigranți din Libia și în afară de aceasta avem și responsabilitatea de a-i proteja pe acei o mie de cetățeni europeni care se află în Libia. O a doua întrebare. Ce se întâmplă cu imigranții refugiați? Ce se întâmplă cu prioritățile? Care sunt prioritățile noastre? Prioritatea noastră este să ne protejăm de această hoardă de imigranți. Frontex are obiectivul de a îndepărta sau ar trebui să avem un sistem de asistență umanitară coerentă, care să ne dea o oarecare vizibilitate pe care nu o avem la ora actuală. Pentru că dacă analizăm care este situația, nu avem o astfel de vizibilitate nici în Tunisia, nici în Egipt și, practic, prin această asistență umanitară am putea ajuta în altul comisariat pentru refugiați al Națiunilor Unite să intervină din nou și cred că aceasta ar putea fi o modalitate mai bună de a-i ajuta pe oameni și nu doar recurgând la acțiunile Frontex. O altă întrebare. Există o serie de imigranți despre care nu auzim vorbindu-se, nu sunt nici tunisieni, nici egipteni, sunt din Eritrea sau din alte țări. Ce facem pentru acești imigranți? Pentru că nu ar trebui oare ca în altul comisariat uh, să poată fi uh, la fața locului și să poată realiza operațiuni necesare pentru aceste persoane? Și o ultimă întrebare. Ce poate face Uniunea Europeană pentru a influența asupra acțiunilor politice și pentru a pune capăt acțiunilor acestui psihopat? Pentru că nu e vorba aici doar de organizațiile neguvernamentale. Există o adevărată societate civilă care s-a creat, s-a înființat în Benghazi și să vedem cum putem să ne impunem să avem o influență politică asupra acestora. Mulțumesc, doamna Gomes. Vom avea o primă rundă de reacții în aceeași ordine cu care am început. Dau cuvântul domnului ambasador Gheorgos, care reprezintă președinția maghiară. Și vă rog să încercați să fiți succint. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, recunoașterea serviciilor care sunt oferite nu doar pentru cetățenii maltezi, ci pentru toată lumea. Acest lucru a fost recunoscut la întâlnirea Consiliului. E adevărat că aceste state membre au reacționat foarte prompt și este de îndelăudat comportamentul lor. De asemenea, s-au făcut referințe la mulți refugiați și a existat un flux de migranți în 2010 deci, uh, situația în ceea ce privește situa situația statelor membre individuale este globală și trebuie să ținem cont de ea atunci când vorbim despre povara pe care trebuie să suporte în mod transversal toate statele membre. În ceea ce privește mm, situația de urgență, aceasta demonstrează foarte bine că Consiliul este conștient de faptul că dosarul Africii de Nord a fost deja discutat la Consiliul noiembrie, este pe agenda la întâlnirea din martie și de asemenea la Consiliul uh, European din iunie este o prioritate. Deci există un dialog structurat uh, care a avut loc și va avea loc în continuare în cadrul președinției noastre pentru a încheia și a pune uh, capăt, a completa acest dosar referitor uh, la azil până la sfârșitul președinției noastre. Problema consecințelor neimplementării acordului Italia-Libia. Deocamdată fluxurile migratorii care implică Libia, Egiptul și Tunisia se deplasează la nivel orizontal și dacă vom avea o schimbare de tendință în sens vertical, aceasta va reprezenta o schimbare pentru Europa, însă la Consiliu deocamdată uh, s-a menținut această atitudine și vom auzi probabil mai mult despre Serviciul de Acțiune Externă care consideră că poate controla situația în ceea ce privește uh, acțiunile europene. Mulțumesc, doamna comisar Malmström. Uh, Mulțumesc. Sigur că trebuie imediat să acordăm asistență țărilor vecine Libiei, să contribuim la ușurarea situației uh, umanitare, colaborăm cu ONG-urile, le trimitem bani, se trimite echipament umanitar și, bineînțeles, că analizăm uh, în fiecare oră situația. Nu există un grup formal pentru reacție la criză, Există un grup informal, sunt în contact în fiecare zi cu doamna Ashton, cu doamna Georgieva, cu domnul Leitenen, cu comisarul Fiule, cu președinția, cu Europolul, deci cu toți actorii. Ne-am întâlnit, ne-am întâlnit cu reprezentantul nostru la înaltul comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, deci avem contacte constante pe această temă Sigur că ar fi fost excelent dacă sistemul pentru azil ar fi fost funcțional în acest moment. Știu că președinția maghiară, pe lângă această criză, încearcă să facă tot ce pot pentru a promova pachetul pentru azil. De asemenea, analizăm diverse scenarii împreună cu Frontex-ul, cu statele membre, cu centrul situațional al Frontex-ului, ca să vedem ce anume poate să ajungă la granițele Europei. Am menționat cele 25 de milioane de euro Sigur că dacă această criză umanitară și fluxurile migratorii ar fi mult mai mari, ar trebui să identificăm sursele posibile financiare uh, să ajungem la 83 de milioane pentru ca a putea obține banii necesari și pentru a avea fondurile suplimentare necesare puse la dispoziția acestei situații de criză. Se fac toate aceste lucruri și analizăm mai multe posibilități de a acorda ajutor umanitar. Cum uh, spuneam uh, și domnul Busutil se refera la faptul că nu există foarte mare dorință de a primi uh, aici refugiați, cred că totuși există solidaritate în Europa. Noi suntem gata să acordăm asistență. S-a discutat cu directorul Frontex pentru a vedea ce se poate face. Sunt multe moduri în care statele membre pot să ajute. Știu că va exista, sunt sigură că va exista o reacție europeană la uh, această situație. Și, bineînțeles, pe, există și o perspectivă pe termen lung să acordăm asistență acestei zone să se dezvolte uh, într-un sens democratic. Și atunci vom discuta și despre migrația legală. Dar este o chestiune pe termen lung pe care o vom discuta cu Serviciul European pentru Acțiune Externă. Ce se poate face? Cred că tot ce se poate face se face acum în acest moment. Există mai multe scenarii și avem, uh, bineînțeles, obligația să acordăm ajutor celor care vor veni la granițele Europei. Nu, Frontexul nu îi va respinge pe cei care au nevoie de protecție. Există legi în acest sens care vor fi respectate în această situație. Mulțumesc frumos, domnule Vimu. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să adaug la cele spuse deja de doamna comisar, și de președinția Consiliului. Dacă analizăm faptele din teren, cred că e important să facem o deosebire între diferitele tipuri de migranți cu ghilimelele de rigoare. În primul rând, e vorba de cetățenii europeni care au fost evacuați care doreau să se întoarcă acasă. Apoi e vorba de tunisieni și egipteni care de asemenea trec granița pentru a se întoarce acasă, cel puțin deocamdată. Iar acum este la, la granița tunisiană apare o problemă pentru că acolo e vorba de egipteni care s-au dus la granița incorrectă și ar dori poate să se întoarcă acasă și mai trebuie făcută o deosebire în acest moment. La granița dintre Egipt și Libia, în acest moment, armata egipteană se ocupă de tot ce trebuie să se ocupe și face acest lucru într-o manieră foarte ordonată. Cred că lucrurile mm, merg uh, cum trebuie. La granița tunisiană lucrurile nu sunt tocmai în regulă, acolo lipsesc echipamente și resurse umane și acolo au fost apeluri de ajutor din partea mm, comunității internaționale și ne organizăm și noi în acest sens. Apoi există un al doilea grup pe care nu l-a menționat nimeni în această dimineață. Este vorba de cetățenii din țări uh, terțe, e vorba de vreo 20.000 de cetățeni uh, uh, din China, din Turcia, din Filipine, care au nevoie de ajutor și pe aceștia i-am, ajutor, i-am ajutat și am încercat să-i ajutăm să iasă și, bineînțeles, propriile lor țări și-au trimis uh, acolo embarcațiuni uh, pentru a-i uh, ajuta să ajungă în țară. Apoi s-au pus întrebări legate de cetățenii din țările africane din sudul acestor țări. Până acum nu au apărut foarte mulți la granița, la granița dintre Libia și Egipt sau Libia și Tunis. Unde sunt, e greu de spus într-o oarecare măsură, autoritățile acelor țări de origine Mali, eh, Nigeria, cred că probabil ei se întorc spre sud din cauza actelor de violență eh, care se petrec eh, în zona de țărm a Mediteranei, nu se mai duc către est sau către nord. Dar deocamdată, conform informațiilor pe care le avem, nu mulți dintre ei au apărut la granița cu Egiptul și Tunisia. Și uh, mai e o problemă care poate să apară, pentru că am văzut ce s-a întâmplat la Lampedusa. S-ar putea să fie cetățeni libieni care pleacă din Lizia dacă uh, va continua această situație de instabilitate vor dori să părăsească țara și să se îndrepte către alte locuri. Analizăm aceste situații de aproape și vedem Vrem să vedem ce putem face, dar deocamdată este foarte greu să facem previziuni clare apropo de ce se poate întâmpla. Reprezentantul Frontexului spunea că vorbim de ceva timp de mai bine de un milion de persoane din țările africane care ar putea să apară la granița cu Europa. Deocamdată nu s-a întâmplat așa, dar trebuie să fim foarte atenți a doua întrebare care mi-a fost adresată și, an, și anume situația din Tunisia. Și mulțumesc domnului Panțeri. Avea dreptate. Tunisia poate fi acea țară unde lucrurile se vor îmbunătăți, care poate să fie un exemplu de succes dacă facem lucrurile cum trebuie. Acolo se pot negocia lucrurile, se pot accelera negocierile și discuțiile. Singurul lucru pe care pot să-l fac este pentru a putea negocia trebuie să fie doi și trebuie să avem de partea cealaltă niște autorități care sunt în situația de a negocia. Și deocamdată autoritățile tuniziene încearcă să găsească o cale de ieșire, o cale de discuție cu opoziția din țara lor. Ați văzut că primul ministru și-a dat demisia, că a fost numit ieri un nou prim-ministru care deja este foarte criticat. Un alt ministru și-a dat ieri demisia, ministru pentru știință și industrie, Așa că trebuie să conlucrăm cu autoritățile tuniziene. Deocamdată e un guvern provizoriu, însă trebuie să avem de la ei o perspectivă clară apropo de modul în care vom putea desfășura lucrurile în viitor. Mi s-a mai pus o a treia întrebare și anume ce facem pentru a pune capăt actelor de violență. Uh, faptul că există arme chimice. Am auzit acest lucru. Am auzit informații de genul acesta în presă. Sigur, sunt informații care trebuie să fie evaluate și care trebuie să fie confirmate. Deocamdată nu avem confirmări în acest sens. Suntem în contact cu organizațiile corect care pot analiza această situație și când vom ști mai multe despre acest lucru vom avea o reacție. Dar deocamdată nu avem dovezi în acest sens. Apoi zona de interzicere a zborurilor. Sigur că s-a discutat această chestiune la reuniunea Consiliului de Securitate și unii membri ai Consiliului de Securitate au uh, hotărât că să nu instaureze o asemenea zonă acolo. S-ar putea în viitor să se ajungă la așa ceva, dar deocamdată nu s-a întâmplat așa. Așa că haideți să vedem cum vor evolua dezbaterile în Consiliul de Securitate. Situația este revizuită constant, ea evoluează, au loc consultări între diferitele statele membre ale Consiliului de Securitate și, bineînțeles, au loc consultări și la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult! Doamna comisar Malmström trebuie să plece. Îi mulțumim foarte mult pentru prezența domniei sale și pentru contribuție și dăm acum cuvântul domnul Leitinen și îl rugăm foarte mult să nu vorbească foarte mult ca să mai existe o a doua rundă de întrebări. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule președinte! Vă promit uh, să vorbesc foarte pe scurt. What if? Mai întâi, ce facem dacă se întâmplă anumite lucruri? Am făcut șase scenarii și al șaptelea scenariu este combinația tuturor celelalte șase. Conform acestor scenarii, avem planuri diferite în legătură cu reacția pe care o va avea Comitetul de Coordonare Frontex. Și avem nevoie de cel puțin două lucruri mai întâi avem nevoie de o gazdă și în al doilea rând avem nevoie de participanți. Cu alte cuvinte, statele membre trebuie să contribuie la aceste operațiuni și facem eforturi susținute pentru a încuraja atât gazdele cât și participanții să participe, să se implice. Uh, vă reamintesc din nou că nu trebuie să avem o abordare uh, care se potrivească tuturor situațiilor, pentru că nu vom, uh, vom da greș așa. Sunt atât de multe variabile, sunt atât de multe scenarii, sunt atâte uh, mixuri de fluxuri migratorii în fiecare scenariu. Nu trebuie să ne gândim că există o soluție panaceu. Asta se aplică și planurilor operaționale. În niciunul din planuri, uh, modul de operare nu este același. Dacă avem un flux masiv de oameni care, disperați care cer protecție internațională, este absurd să credem că rolul uh, lui Frontex este să prevină acest flux. Nici măcar nu vă gândiți, nu trebuie să vă gândiți la asta. Apoi, întrebarea, avem o, o celulă de criză? Când ne aflăm într-o situație critică, nu e bine să schimbăm procedurile și structurile existente. Și cred că asta se aplică și agenției mele acum. Folosim mașinăria pe care am creat-o. Ce fel de screening-uri vor fi? Screening-ul este un element esențial pentru că stabilim identitatea persoanei, scopul uh, călătoriei și facem acest lucru cât de bine se poate. Important este să nu uităm că și în cadrul uh, operațiilor uh, din uh, de până acum din Grecia sunt implicați și în altul comisariat pentru refugiați și noi. Sigur, screeningul și operațiunile la, bord, la frontieră nu sunt suficiente toată lumea înțelege asta, dar fac parte dintr-o soluție mai largă, oricare ar fi aceasta. Un lucru în legătură cu situația diferitelor fluxuri migratorii. Și încă o dată, sunt fluxuri diferite, de tipuri diferite. Nu e vorba doar de volum, de un volum uh, considerabil, E vorba și de persoane care au trăit și au lucrat în țări ale Uniunii Europene și care acum se întorc în aceste țări de origine. Nu e un flux migratoriu foarte mare, dar există și el și trebuie menționat și acesta. Și ultimul uh, comentariu uh, se leagă de follow-up și de capacitatea de, de a construi. Și aici se va vedea cât de bine vor funcționa structurile de management ale Uniunii Europene. Din punctul meu de vedere, până acum nu am fost implicați în elementul de management al frontierei uh, din cadrul programului de management de criză a frontierei a Uniunii Europene. Pentru că deocamdată nu putem să mergem în terțe țări ca să stabilim acțiuni de cooperare, dar știți foarte bine această chestiune care este prezentată în uh, regulamentul Frontex. Mulțumesc, este 10 și 20, spune președintele. Și, uh, cum spuneam, întotdeauna avem o tendință să depășim timpul. Așadar, va trebui să facem un efort și să mai avem o a doua rundă de întrebări. Voi deschide discuția. Așadar, pentru această a doua rundă, propun ca reprezentantul fiecărui grup politic, incluzând și non-înscriși, să vorbească câte un minut, maxim un minut și jumătate, ca să putem să avem și răspunsuri, chiar dacă Uh, eventual interpreții ar putea să ne mai dea încă 10 minute în plus. Asta e singurul mod în care putem să facem acest lucru. Deci vă rog, primul uh, rând de întrebări. Domnul Iacolino, un minut. Da, mulțumesc, domnule președinte, și eu mulțumesc pentru prezența reprezentanților atâtor uh, instituții care se ocupă de o sarcină atât de dureroasă și o situație atât de dureroasă cum este cea din Africa de Nord situație absolut uh, imprevizibilă, guverne care sunt sau nu mai sunt, violențe continue și ai poate impresia că uh, orice inițiative am avea noi, uh, nu prea știm ce se va întâmpla din partea lor. Și Națiunile Unite, în contextul Libiei, au fost de acord că e nevoie de sancțiuni economice, sigur există preocupările legate de siguranța furnizorilor de energie. Trei comentarii. Azilul uh, este o chestiune foarte importantă. Trebuie să avem un sistem comun uh, de acordare a azilului. Frontex uh, în acest moment funcționează eficient, dar trebuie să Uh, mai reexaminăm structura pentru a transforma această instituție într-o forță de reacție rapidă, ca ea să se poată desfășura pe teren mai rapid atunci când este necesar. Domnul director Latinen i-aș uh, spune că merită felicitări pentru că s-a dus în Malta și a văzut ce trebuie făcut pe teren acolo și cred că ar putea să meargă și la Lampedusa. Domnul Busutil, o problemă de procedură, da, dacă am înțeles corect, Ați spus că dați uh, uh, cuvântul fiecărui grup politic. Vă rog să uh, respectați principiul DONT. Noi am avut un singur uh, vorbitor în uh, prima rundă. Sigur, dar avem problema timpului. Chiar dacă avem 10 uh, minute în plus de la interpretări, tot va de la interpretări tot va trebui să reducem numărul membrilor care doresc să intervină. Și sunt cel puțin 15. Va fi imposibil, așadar sugerez să transmiteți întrebările în scris ca să putem avea răspunsuri de la Comisie și de la reprezentantul Serviciului de Acțiune Externă al Uniunii Europene și așa mai departe. Dar haideți să uh, facem așa cum am uh, propus și dau acum cuvântul domnului uh, Chrysler. Un minut, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Știți că există un film cu Bill Murray care se numește Ziua Cârtiței. Suntem cumva în aceeași situație, în sensul că în fiecare zi suntem în acea, e aceeași situație, nimic nu se schimbă. Uh, lucrurile se repetă. Uh, domnule Leitner, domnule Leitner, mă ascultați? Spuneam că de 5 ani uh, așteptăm ca Frontex să se ocupe de fluxurile de migrație și ce n-am auzit aici este niște, sunt niște declarații clare în legătură cu modul în care va fi respectată demnitatea refugiaților. Drepturile omului sunt globale și indivizibile. Asta e adevărat și pentru Grecia, și pentru Malta, și pentru Lampedusa. Uh, am văzut tot teatrul ăsta ieftin al lui uh, Berlusconi în legătură cu Lampedusa uh, și acum nu mai uh, auzim nimic în legătură cu ce se întâmplă între Berlusconi și Gaddafi. Totul s-a terminat. Berlusconi poate să-și organizeze tot felul de petreceri, dar nu poate trata refugiații și nu poate rezolva problema fluxului migratorii așa cum ar trebui. Și încep să mă satur de discuțiile pe care le avem aici nu, nu abordăm problemele reale, ascundem lucrurile sub, uh, ascundem mizeria sub covor și dumneavoastră, domnule eu sunteți ultimul care ar uh, trebui să vorbească. please. Yes, thank you, Chair. Domnule președinte, m-au insultat și nu se poate accepta așa ceva. E vorba de o situație dramatică și nu putem accepta un astfel de limbaj. Acordul între Libia și Italia funcționează perfect, eficient și acest lucru se poate demonstra. Timing here, please. Mrs. Inveld. Mrs. Inveld, you got... Președintele intervine. Doamna Inveld. vă rog, vă dau cuvântul. Domnule președinte, Într-adevăr, nu e de, de noi ce s-a întâmplat aici. Avem uh, probleme foarte serioase cu care ne confruntăm și am să trec direct la întrebările pe care vreau să le adresez. Europa trebuie să își uh, amintească faptul că înainte eram țară de origine, nu de destinație, pentru că oamenii erau aici supuși uh, uh, discriminării, erau săraci așa mai departe și plecau înspre alte țări. Am trei întrebări pe care vreau să vi le adresez. Se vorbește aici despre implicarea Europolului și aș vrea să știu care este mai precis rolul Europolului și cum a cooperat cu Frontexul. O a doua întrebare, în special adresată președinției maghiare și domnului Vimon. Există alte țări despre care n-am vorbit astăzi și unde se coace ceva, să spunem așa. Vreau să vă întreb dacă s-a plănuit ceva, dacă încercăm să anticipăm uh, această situație și dacă ne gândim la posibilitatea de a apărea refugiați și din aceste țări. O ultimă întrebare. Și păcat că doamna comisar uh, a trebuit să plece, dar poate putem uh, primi răspuns din partea celorlalți invitați. Oricum, dânsa are foarte multe de făcut, bineînțeles. Doamna comisar ne-a vorbit de fondul de urgență de 25 de milioane de euro. Pare a fi foarte puțin, ținând cont de gravitatea situației. Și aș vrea să știu, poate cineva îmi răspunde la această întrebare, cum uh, sunt folosiți acești bani și la câți alți bani ne-am putea aștepta pe viitor. Mulțumesc, doamna Keller. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare adresată Comisiei și care s-a pus deja mai devreme. Există refugiați uh, din uh, Libia și mă întreb uh, ce protecție le oferim acestora și dacă nu ne simțim responsabili pentru persoanele pe care le trimitem înapoi în Libia, așa cum am făcut-o. Pentru Frontex, vreau să înțeleg exact ce s-a făcut uh, în ultimele săptămâni în zona Mediteranei din partea Frontexului. Cum s-a evaluat atunci când uh, imigranții au ajuns? Ce operațiuni de succes s-au înregistrat acolo? Și pentru Consiliu, atunci când se va încheia procesul de codecizie pentru relocare, aceasta ne va permite oare să utilizăm relocarea de urgență? Și un ultim comentariu. Această dezbatere pe care o avem și comparația care s-a făcut cu revoluțiile din estul Europei, considerați că aceasta este doar o problemă de flux migratoriu sau o problemă care are și un aspect pozitiv al tranziției spre democrație? Mulțumesc, domnul Triantafilidis, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte aș avea nevoie de mai puțin de un minut. Două întrebări. Am ascultat uh, declarațiile făcute de doamna Ashton și, de asemenea, declarațiile făcute în numele Uniunii Europene. Cred că folosim un limbaj pe care cetățenii nu-l înțeleg. Și două întrebări practice pe care vreau să le pun. Care sunt țările care s-au arătat dispuse a primi uh, refugiați? refugiați uh, care vin în număr ridicat din țările arabe. Și e vorba aici de posibilitatea de a fi primiți și de a fi uh, integrați în societate, nu doar de a fi plasați în centre de detenție și să se afle în situații precare. Și în ceea ce privește decizia de readmisie, aceasta este pe ordinea de zi sau nu? Doamna Morvai, uh, am depus două întrebări. De ce este atât de natural ca pentru contribuabil european, eu știu, mici întreprinzători, profesori, asistente medicale, să plătească costul acestor dictaturi căzute nu ar trebui să existe, eu știu, un fel de testare la nivel uh, internațional ca banii aceștia înghețați, sumele acestea uriașe care au fost furate de dictatori de la popoarele respective, să poată fi folosite pentru a uh, fi folosiți în uh, țările de destinație, de unde vin aceste valuri foarte mari de refugiați și de solicitanți de azil. A doua întrebare, doamna comisar spunea că aceste persoane nu vor fi împinse către țările de origine nici o situație, dar vorbim de tranziție spre democrație, cândva vor fi acolo democrații, foarte curând sperăm. De ce nu pot fi ei returnați în țările lor democratice de origine? Mulțumesc! Acum de ont sistem, sistemul de ont uh, se prelungește. Domnul Papa Nicolau pentru PPE, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnul Leitinen, spunea că situația aceasta se combină cu problema fructurilor, fluxurilor migratorii din Grecia și din alte țări. Acum două zile Turcia a anunțat că probabil nu vor pune în aplicare noul acord pe care încercăm uh, să îl semnăm. Negocierile sunt finalizate, cum spunea Comisia, dar ei nu uh, au dat uh, viza pentru liberalizare. Există o reacție europeană la această declarație făcută de Turcia? Domnul Lambrinidis, un minut. Foarte repede, domnule președinte. Situația de criză a adus în prim plan elemente foarte neplăcute și anume ce discutăm noi de multă vreme limitarea pe care o aduce Dublin 2. Nu sunt mulțumit de răspunsurile auzite de la doamna comisar, și anume că foarte multe state membre în Consiliu nu doresc să arate solidaritate în ceea ce privește relocarea. Și nu mă mulțumește acest lucru pentru că văd încă o dată că responsabilitatea e mutată dintr-o parte într-alta. O, niște țări care aruncă mingea în curtea celor de la graniță, ei o dau înapoi și așa mai departe. Deci întrebarea e foarte simplă. Dacă Trebuie să-l întrebe domnul Vimont nu, dacă în Consiliu au fost țări care și-au arătat disponibilitatea de a accepta solicitați de azil să le analizeze cererile și să-i primească la graniță. Părerea mea e că, e că vor veni foarte mulți. Părerea mea e că dacă acordăm uh, ajutor financiar țărilor de la graniță, nu vom ajuta Malta sau Grecia, care se uh, confruntă cu valuri uriașe de uh, migratori Cred că azilanții sunt cei care suferă cel mai mult. Deci, în sensul solidarității, Consiliul se va trezi sau va permite să ajungem la un dezastru atât pentru statele membre, cât, în primul rând, pentru solicitanții de azil. Domnul Bonsignori, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am constatat că împrejurările acestea, politica noastră de a acorda privilegii stabilității noastre a ajuns la faliment. Așa că cer uh, Comisiei uh, să acționeze. Aș dori să pun Consiliului o întrebare. Ce dorește să facă pentru a avea instituții mai puternice, pentru a elimina dictatorii din aceste țări? Procesul de la Barcelona n-a funcționat, alte procese n-au funcționat, așa încât ce dorește, ce planuri are Comisia, ce planuri are Consiliul pentru această zonă, cum intenționează uh, să pună la punct politici economice și sociale? Cum intenționează să rezolve această situație excepțional de grea? Și este clar că e vorba de foarte multe necunoscute, de foarte multe mm, incertitudini. Nu pot să fiu de acord și să îi felicit pe cei care au pus în aplicare aceste politici. Mulțumesc foarte mult. Gracias, eu tengo la sensación... Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu senzația că Uniunea Europeană nu-și dă seama de ce se întâmplă. Revoluția prin care trecem acum pe malul uh, sud al Mediteranei este și revoluția noastră. Pentru că felul în care noi vedem ce se întâmplă acolo trebuie să se schimbe în mod radical. Totul nu poate continua ca până acum. Nu e vorba doar aici o problemă de comunicare, pentru că e de neacceptat să vorbim despre ce se întâmplă acolo doar pentru a vorbi de problemele noastre energetice sau de problemele cetățenilor europeni. E de-a dreptul o obscenitate, aș spune. E deci o problemă de abordare politică, nu de comunicare a Uniunii Europene. Așa că mă simt pur și simplu rușinată pentru că sunt cetățean european și Uniunea Europeană ar fi trebuit să răspuns cu totul altfel la ora actuală. E clar că Frontexul va trebui să se schimbe, își va schimba și numele pentru că guvernele care au apărut acum în aceste țări sunt guverne de tranziție, dar încep în sfârșit să fie guverne democratice și va trebui să facem o altfel de gestiune a acestor fluxuri. Situația în zona Mediteranei va fi foarte diferită și dacă nu suntem în stare să reacționăm, atunci pur și simplu nu dăm dovadă de demnitate. Mulțumesc! Doamna Alfano, vă rog, un minut. Grație. Eh, caro colega... Mulțumesc, stimate colega Kresler. Aici nu film, vorbim de o farsă, pentru că Uniunea Europeană o face pe Alice în țara minunilor aici și nu ne-am trezit încă din iluziile noastre. Am uitat că Uniunea Europeană este responsabilă pentru că a susținut aceste regimuri dictatoriale care acum se prăbușesc, mai ales Libia, dar și Tunisia. Și delegația pentru relația cu Magrebul a acestui Parlament a mers în Libia și s-a comportat ca un grup de turiști. Și uh, ne-am făcut că nu înțelegem că nu suntem lăsați să vizităm uh, centre de detenție uh, și l-am lăsat pe numărul 2 uh, din uh, cadrul regimului să ne plimbe și să ne arate numai ce vroiau ei să ne arate uh, mult mai important a fost ce n-am văzut decât ce am văzut. Dar totuși când ne-am întors am făcut un raport în care am spus totul e în regulă, asta e o politică falimentară. Vă rog să nu mă întrerupeți. Până la urmă, cetățenii noștri vor ajunge să nu mai accepte aceste lucruri și, de fapt, noi uh, am uh, sacrificat interesele a milioane de cetățeni africați, africani de dragul intereselor noastre economice și comerciale. Și acum Sute de oameni mor, sunt uciși de oameni ca Gaddafi și îmi pare rău uh, față de uh, colegii italieni, dar trebuie să acceptați această critică. Italia a lucrat mână-mână cu Gaddafi și el și-a uh, și omora proprii cetățeni și Berlusconi i-a dat vreo 5 milioane de euro de-a lungul anilor și Berlusconi încă refuză că trebuie făcut ceva. Președintele, știu că sunt mulți membri care doresc să mai ia cuvântul, dar vă rog să înțelegeți că dacă vrem să avem și o serie finală de reacții și răspunsuri din partea invitațiilor noștri, trebuie să ne oprim cu intervențiile noastre. Deci sugerez ca cei, acei dintre noastre care nu au avut posibilitatea să ia cuvântul să trimită în scris întrebări și să primească întrebări în scris de la Comisie, de la Serviciul de Acțiune Externă. Și acum o uh, ultimă rundă de răspunsuri de la domnul ambasador uh, Gheorcoș, uh, secretarul general Vimont și domnul director Latină. Domnule Gheorcoș, vă rog. Vă rog. Domnule Tavares, vă rog. Da, este o chestiune istorică, pentru că s-a spus, s-a întrebat aici de ce uh, contribuabilii maghiari ar trebui să plătească pentru asta. Vreau să vă reamintesc că prima operațiune uh, de protecție de refugiați pe scară largă a fost Ungaria în 1956 și a fost plătită de o serie întreagă de țări uh, din comunitatea internațională. Asta nu e o problemă de uh, procedură, doar ați redeschis discuția. Vă rog să respectați procedura. Domnul Gheorcoș. la ultimul punct, nu vreau să comentez la mile, în legătură cu mile de persoane care și-au pierdut viața în Ungaria în 1956. Vreau să mă refer la câteva lucruri foarte concrete. Cât de um, departe ne va ce procedura de codecizie, facem tot ce depinde de noi și sigur vom colabora cu Parlamentul. Uh, președinția maghiară este gata să accelereze activitățile. Uh ce alte crize pot uh, izbucni în alte țări, nu îndrăznesc să prevăd cât de mult vor evolua aceste procese în lumea arabă, dar Europa trebuie să fie capabilă și sper că până acum a fost capabilă să asiste procesele democratice, pentru că este absolut clar că trebuie să ne asigurăm uh, furnizarea de energie și securitatea internă a Uniunii Europene și în același timp trebuie să ajutăm toate forțele democratice care sunt implicate în aceste procese de uh, democratizare a țărilor și numai calea democratică sustenabilă poate asigura în viitor acestor țări și un mediu economic și social care să nu-i mai determine pe oameni să plece cu milioanele și să încearcă să vină în Europa. Să încerce să vină în Europa. Uh, cum știți, ieri Consiliul uh, de Securitate a adoptat sancțiuni uh, pentru Libia. În ce privește acordul de readmisie UE-Turcia, pot doar să vă spun că practic Consiliul a aprobat rezultatele negocierilor dintre Comisia Europeană și Turcia și acum Cele două părți urmează să semneze și să ratifice acest acord. În acest stadiu nu pot comenta mai mult, să vedem cum vor evolua lucrurile. Uniunea Europeană este foarte interesată de acest acord de readmisie și în același timp Consiliul a dat o undă verde pentru ca reprezentanții Comisiei să înceapă un dialog cu Turcia prin mobilitatea și probleme de vize, dar asta nu înseamnă că imediat se va ajunge la negocieri privind liberalizarea regimului vizelor. În ce privește solidaritatea, am uh, făcut referință la faptul că situația este mai complexă și în discuțiile din Consiliu, recunoscând uh, provocarea care este pusă pe umerii Italiei și Maltei, Uh, unele state membre au făcut totuși referință clară la activitățile lor în domeniul acesta al uh, primirii uh, imigranților legali sau ilegali și au spus că ar trebui să existe o abordare largă, orizontală, orizontală și corectă. Și dacă e nevoie, Consiliul se poate întoarce la această chestiune. Nimeni nu a spus nu, nimeni nu a refuzat. Dați-mi voi să vă dau exemplul Suediei. Suedia în anul 2010 a primit mai mult de 40.000 de refugiați din Irak și mai mult de 5.000 de imigranți ilegali din Serbia, fără să ceară niciun fel de mecanism de solidaritate. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să luăm în considerare toate eforturile ă, făcute de statele membre la nivel individual. În ce privește ă, relațiile cu țările vecine, cred că secretarul general ne va da mai multe detalii în legătură cu procesul de revizuire al politicii europene de vecinătate. Uh, sigur, era deja pe agenda de mai de mult, dar în lumina acestor noi evoluții din Africa de Nord, el va fi și mai mult reevaluat. Mulțumesc, mulțumesc, domnule secretar general Vimo. Once again, I'll be very brief, uh, and... Mulțumesc. Și eu foarte pe scurt. Și prelund comentariile făcute de președinția maghiară. După cum știți, încercăm să facem două lucruri. În primul rând, avem nevoie de un pachet de măsuri care să pregătească Consiliul European și care a cerut în altul reprezentant și ai Comisiei să vină cu propuneri, Consiliul care se va întâlni pe 24 și 25 martie, tocmai pentru a analiza aceste aspecte. Pe de altă parte, e vorba de procesul de revizuire a politicii de vecinătate, care trebuie să includă uh, și aspecte legate de ultimele evenimente. Acestea vor fi analizate de comisie în luna aprilie, după care vom prezenta noi idei pe marginea acestor uh, chestiuni. Bineînțeles că e nevoie de o legătură între cele două elemente. Și așa cum s-a spus aici, suntem martorii unor fenomene atât de importante. E vorba de uh, apariția democrației în țări unde aceasta a lipsit de foarte mult timp, încât trebuie să vedem ce se întâmplă acolo, ce putem face și ce măsuri putem lua pentru a ajuta aceste țări. S-a spus aici, nu e vorba doar de măsuri pe termen scurt, e nevoie de măsuri pe termen lung, puternice, care să ajute dezvoltarea economică a acestor țări. Și bineînțeles că Uniunea Europeană nu va rămâne singură. Am avut o întâlnire săptămâna trecută cu um, instituții financiare, cu Națiunile Unite, am luat legătura cu țări care desfășoară uh, un rol important la nivel internațional și toată lumea ne-a asigurat că va participa în acest proces. De asemenea, Banca Europeană de Investiții a arătat că se va implica. Deci puteți vedea că există o implicare destul de largă, un adevărat proces de mobilizare a tuturor partenerilor pentru a Duce mai departe acest proces. Bineînțeles că va trebui să așteptăm să vedem ce se va întâmpla și la fața locului. Ați întrebat uh, ce facem în legătură cu eventualele evenimente care pot apăra în alte țări. Bineînțeles că suntem foarte atenți la ce se întâmplă în regiune, dar, așa cum am arătat de multe ori, fiecare țară are propriul său proces prin care va trece. Tunisia și Egiptul au trecut de o primă fază, sunt acum la nivelul unei evoluții de natură politică. Există uh, elemente interesante care au apărut în, Catan, în Qatar, în Yemen, în Oman. Vom uh, vedea ce se va întâmpla și în funcție de evoluția evenimentelor vom lua măsurile necesare dacă va fi nevoie. Acestea vor rămâne, bineînțeles, pe ordine de zi a Serviciului de Acțiune Externă și a Comisiei. Mi s-a pus o întrebare în legătură cu procesul de azil. În cazul uh, imigranților din Lampedusa și a fluxului imigratoriu de acolo, bineînțeles că um, procesul de azil este în curs. Însă unele din uh, țările de origine ale acestor imigranți uh, au trecut prin schimbări politice importante, deci va trebui să ne revizuim procesul uh, respectiv și măsurile de azil pentru aceste țări. Și vom vedea ce vor face statele membre pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc din partea Frontexului, domnul Italanin. Doamna Gomes, un punct de ordine, vă rog. Domnule președinte, vreau să vă spun că mi se pare de neacceptat ca colega noastră să facă o declarație în legătură cu vizita care s-a făcut în Libia. Dânsa n-a participat până în ultima zi, n-a participat la vizita organizată în centrele penitenciare și deci n-are dreptul să spună ceea ce a spus. Pentru că e vorba de informațiile pe care le-am colectat acolo în cadrul acestei vizite și care ne-au dus la adoptarea rezoluției din ianuarie la Parlamentul European. Deci nu are dreptul să facă comentarii când de fapt a plecat după prima zi a vizitei. Președintele, mulțumesc, doamna Gomes. Uh, ar trebui să discutăm cu dumneavoastră să vedem ce înseamnă punct de ordine, practic, pentru că ar trebui să cunoașteți regulile de procedură ale Parlamentului. Nu înseamnă redeschiderea dezbaterii, nu înseamnă să faci un comentariu, nu înseamnă să contrazici un coleg, nu redeschiderea discuției, nu nimic din toate acestea. Un punct de ordine se referă la aplicarea sau nu anumitei reguli a Parlamentului sau a regulii de procedură. Deci, vă rog, vom asculta ultima intervenție a domnului Laitinen, director executiv al Frontexului. Lei stessa ha sottolineato la scorrettezza. Domnule președinte, nu mi se pare că e corect. Doamna Alfano, nu v-am dat cuvântul. Mă scuzați, dar trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Vă rog foarte mult să aveți o conversație bilaterală cu doamna Gomez. Domnul Latinen, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fiu ultimul care am ceva de spus și trebuie să fiu mândru de mine. Am trei chestiuni, și anume demnitatea umană și drepturile esențiale. Ne facem, facem tot ce putem ca să promovăm cât mai mult prin toate mijloacele pe care le avem în operațiunile pe care le desfășurăm conform controlului comun al statelor membre și sub coordina, coordonarea Frontexului. În al doilea rând, mă refer la Lampedusa, la imigrația nereglementată din Tunisia, mai ales în ultimele două săptămâni. <clears throat> S-a spus foarte clar înaltul comisar, domnul Guterres, a spus acest lucru, doamna comisar Malmström a spus de asemenea acest lucru. Să nu considerăm că este un caz care e dominat de persoane care au nevoie de protecție internațională. S-a spus foarte clar, au fost puține cazuri din aceste aproximativ 6.000 eh, de persoane unde a fost vorba de solicitare de azil. A fost mai ales uh, motivat uh, de uh, situația economică. Sunt cazuri de migrații nereglementată motivată economic, motivate de situația respectivă. Am participat la prelungirea patrulării în apele internaționale și în apele teritoriale ale Italiei. Am întărit capacitatea italiană în acest sens și am desfășurat experți ca să susțină capacitățile italiane de analizare și de informare. Facem acest lucru și pentru a promova operațiunile de returnare care se desfășoară acum din Italia către Tunisia. Și ultimul punct, rolul Europol. Ținând cont de faptul că a existat un vid administrativ în Tunisia care a dus la această situație. Am luat legătura în privința acestei situații și am intensificat uh, și am ajuns la concluzia că e nevoie de o intervenție intensificată a Europolului, pentru că s-ar putea să apară probleme uh, de criminalitate internațională sau de terorism. Să ne asigurăm că nu apar aceste probleme. Asta fac ei în a treia linie a activității cu unitățile mobile, pentru că noi nu putem să prelucrăm asemenea informații deocamdată. Acestea sunt cele trei puncturi, puncte la care doream să mă refer, la care doream să răspund. Mulțumesc foarte mult Comisiei Libe pentru că m-a invitat. Este un moment extrem de important uh, ca să putem discuta. Vă mulțumim, mulțumim tuturor musafirilor pentru eforturile făcute, mulțumim deputaților pentru înțelegere apropo de constrângerile de timp și de asemenea mulțumim foarte mult interpreților pentru cele 25 de minute în plus uh, pe care ni le-au acordat la această sesiune extraordinară a Comisiei Libe. Mulțumesc!